Vreau să mulțumesc Parlamentului European. Parlamentul European este foarte activ în această zonă. Vă mulțumesc! Köszönjük szépen, eh, államtitkárnő! Mulțumesc, doamna secretar de stat! Acum voi încheia dezbaterea referitoare la situația romilor în statele membre și ne vom continua lucrările conform ordinii de zi. Aș vrea să vă spun de la bun început, doamnelor și domnilor, că voi da cuvântul celor care vor uh, interveni în numele grupurilor politice. Nu vor fi intervenții spontane la acest punct. În primul rând îi voi da cuvântul doamnei Vasiliu, care ne va prezenta declarația vicepreședintei Comisiei, înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe. Ne va prezenta declarația doamnei Ashton privind interzicerea muniților cu dispersie. În numele înaltului reprezentant, Cathy Ashton, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați acordat ocazia de a discuta uh, chestiunea uh, muniților cu dispersie cu dumneavoastră acum când se petrec negocieri în cadrul ONU pentru a interzice definitiv această armă îngrozitoare pe plan universal. În iulie 2010, Parlamentul European a salutat intrarea în vigoare a Convenției privind uh, munițiile cu dispersie la 1 august 2010. După aceea, în noiembrie 2010, Prima reuniune a părților a avut loc la Laos și planul de acțiune de la Vientian a fost adoptat. Acesta a fost un prim pas lăudabil pentru susținerea implementării de pline a Convenției privind munițiile cu dispersie. Atât la întâlnirea de la Vientian anul trecut și la întâlnirea părților de stat de la Beirut din septembrie anul curent, Uniunea Europeană a susținut pe deplin eforturile internaționale de a răspunde preocupărilor umanitare reprezentate de munițiile cu dispersie. Astăzi, 66 de state sunt parte la Convenția privind munițiile cu dispersie. 108 state au semnat-o. Iată progrese extraordinare într-un interval de timp foarte scurt însă mai rămân multe de făcut ca să fie incluși cei mai mari posesori și producători de muniție cu dispersie din lume în uh, eforturile globale de dezarmare și pentru ameliorarea situației de pe teren. Din păcate, anul acesta s-a constatat că acest lucru e mai important ca niciodată. altul reprezentant a fost uh, adânc preocupat de utilizarea muniților cu dispersie la adresa populațiilor civile din Libia și a cerut forțelor lui Muammar al-Gaddafi să nu folosească forța la adresa populației civile, nici prin muniție cu dispersie, nici prin vreun alt mijloc. Toți pașii necesari trebuie să fie făcuți ca să ne asigurăm că civilii sunt protejați de efectele acestor muniții, inclusiv de uh, de bucățile neexplodate ale muniților cu dispersie. Săptămâna aceasta se negociază protocolul privind munițiile cu dispersie la Geneva. În cadrul conferinței de revizuire a părților de stat la Convenția privind anumite arme convenționale. Uniunea Europeană crede cu tărie că adăugarea de noi instrumente, eventual în cadrul acestei convenții, trebuie să uh, îndeplinească obiectivul de a consolida dreptul umanitar internațional. Eu și înaltul reprezentant am luat notă de faptul că Parlamentul European, în rezoluțiile sale din 2008 și 2010 și din nou și în 2011, a solicitat statelor membre uh, să semneze și să ratifice Convenția privind munițiile cu dispersie și în acest uh, mod nu a periclitat și nici nu a uh, ocolit această convenție. Protocolul 6 din convenția pe care am menționat uh, am menționat-o, nu ar fi compatibil cu interzicerea acestor muniții la articolele 1 și 2 din Convenția privind munițiile cu dispersie. Avem convingerea fermă că în ceea ce privește acțiunile uh, de negociere actuale privind acest protocol la convenția respectivă pe tema muniților cu dispersie, va ameliora situația de pe teren, ținând cont aspectele umanitare și militare, care trebuie să fie compatibile cu convenția și să completeze convenția privind munițiile cu dispersie. Așteptăm un astfel de instrument pentru cooperare și pentru asistență și pentru a face o declarație umanitară foarte importantă referitoare la interzicerea imediată a producției și a transferului de muniție cu dispersie. Astfel, comunitatea internațională ar putea să facă un pas decisiv în direcția cea bună și să se apropie de îndeplinirea obiectivelor noastre umanitare. Pe măsură ce acest obiectiv uh, global este urmărit, Uniunea Europeană trebuie să-și uh, întețească eforturile și să contribuie într-o măsură cât mai mare uh, să extindă relevanța acestei convenții în dreptul umanitar și să se asigure că părțile uh, își pot alege armele fără să facă apel la muniții cu dispersie. De aceea, Uniunea Europeană în întregime este angajată să combată impactul muniților cu dispersie asupra populațiilor civile prin toate mijloacele posibile. Deși nu toate statele membre sunt actualmente părți la Convenția privind munițiile cu dispersie, înțelegem cu toții clar că Uniunea Europeană trebuie să joace rolul de a implementa obiectivele umanitare ale Convenției privind munițiile cu dispersie, prin oferire de ajutor rapidă și eficientă. În cadrul operațiunilor de pe teren, pe, ajutând victimele și familiile victimelor minelor, Uniunea Europeană nu face discriminări. Respectăm pe deplin această convenție, însă respectarea convenției privind munițiile cu dispersie va fi o mare provocare pentru multe state. Uniunea Europeană înțelege cât de complexă este această problemă și este gata să ofere asistență statelor în efortul lor de a-și implementa planurile naționale în mod eficient pentru a respecta convenția și pentru a garanta sinergii cu alte instrumente internaționale. Uniunea Europeană are angajamentul de a ajuta la transpunerea în practică a obligațiilor juridice privind munițiile cu dispersie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Vom asculta acum intervențiile în numele grupurilor politice și are întâi cuvântul în numele PPE domnul Galer două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine că Parlamentul, în cadrul acestei rezoluții uh, și în contextul celei de-a patra convenții privind uh, combaterea dispersii, uh, muniților cu dispersii, se uh, confruntă cu această temă și anume munițiile cu dispersie. Textul rezoluției uh, este o contribuție suplimentară a Parlamentului European uh, în contextul eforturile noastre umanitare de a interzice această muniție. Există două uh, solicitări importante europene care se adresează statelor membre și care se adresează acestora în contextul celei de-a patra convenții. Se dorește uh, conservarea uh, și păstrarea aceleași tendințe de până acum și anume interzicerea muniților cu dispersie în continuare există argumente politico-umanitare care sunt foarte importante, însă și cele militare sunt importante pentru că în ceea ce privește munițiile cu dispersie, aceasta este o armă convențională foarte eficientă pentru că raza de acțiune este una foarte mare. Intervenția cu uh, muniții cu dispersie Uh, urmărește obiective militare, cum ar fi distrugerea de infrastructură la modul general. Aceasta este viziunea militară, însă, din perspectiva politico-umanitară, ea trebuie să treacă în plan secund, pentru că um, trebuie în continuare să interzicem munițiile cu dispersie, așa cum se prevede și în cadrul Convenției. Intervenția cu asemenea muniții cu dispersie nu este acceptabilă din punct de vedere uh, umanitar, pentru că rămân foarte multe <coughs> submuniții care nu sunt uh, nu explodează și care rămân în continuare și pot exploda și afecta societatea civilă, populația civilă. Așa cum a spus și doamna Ashton, în aprilie uh, <coughs> Gaddafi a folosit în muniție cu dispersie în Libia. Uh, și acest lucru este uh, de condamnat, pentru că uh, societatea civilă în situațiile post-conflictuale este afectată în continuare. Deci, această muniție nu mai este folosită pentru, în scopuri combative. De aceea este foarte important ca această muniție să fie interzisă în continuare. Din punctul meu de vedere, uh, această convenție cu privire la interzicerea munițiilor cu dispersie trebuie să devină un instrument internațional, ea trebuie păstrată la nivel internațional și statele Uniunii Europene uh, trebuie să se implice pe această direcție. Este foarte bine că Uniunea Europeană își reprezintă uh, această convingere și în fața statelor terțe pe, în continuare pentru că munițele cu dispersie sunt într-adevăr periculoase. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Galer. Și acum dau cuvântul uh, domnului Gualtieri din partea socialiștilor pentru două minute și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a explicat și colegul Galer, aceste muniții cu dispersie seamănă moartea peste tot. Vorbim practic aici despre o luptă a civilizației pentru a uh, interzice aceste arme. Intrarea în vigoare a Convenției de la Oslo e un succes important, e adevărat. Însă, uh, la una de la intrarea în vigoare a acestei convenții, vedem cum există tentative de a um, se eschiva de la această convenție. Știți ce dezbatere are loc acum la Geneva. Ideea ar fi să fie legitimizate din nou armele cu dispersie. Deci vorbim despre un protocol uh, pe care să-l semneze cei care au ratificat deja convenția de la Oslo. Doamnă comisar, dumneavoastră a spus că acest lucru contravine convenției și asta ar însemna de asemenea că le-am permite țărilor care doresc să producă sau să stocheze și să folosească aceste arme, deci le-am permite să o facă în continuare și asta ar fi și un precedent foarte periculos în dreptul internațional. Unii spun că acest protocol ar îmbunătăți situația, deoarece anumite țări care nu aderă la Convenția de la Oslo ar semna acest protocol, însă asta înseamnă, ar însemna că merge puțin cam departe. De aceea am vrea să auzim niște declarații mai clare din partea doamnei Ashton. Deci, convenția, majoritatea armelor sunt produse după anii 80. Am avea o perioadă de tranziție, deci s-ar permite folosirea acestora, s-ar permite folosirea armelor în funcție de tipul uh, de arme, însă să nu uităm că aceste muniții sunt foarte periculoase pentru civili și ar fi important să se elimine stocurile pe care le au statele. Deci ideea e ca toate statele să se, opune, să se opună intrării în vigoare a acestui protocol și reprezentanții noștri ar trebui să se asigure că toate țările UE vor avea o poziție comună, clară, pentru a exclude pe deplin munițiile cu dispersie. Acum, proiectul de rezoluție este un proiect important și sper să se bucure de un sprijin cât mai larg. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Șac. Două minute, în numele grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Sunt într totul de acord cu cei doi antevorbitori ai mei. Am lucrat împreună la această moțiune comună de rezoluție. Convenția privind munițiile cu dispersie a intrat în vigoare în 2010 și majoritatea statelor membre au fost incluse. E important să se interzică muniția cu dispersie pentru că provoacă pagube nejustificate și mult prea mari în rândul civililor. Din păcate, unele state membre consideră că munițiile cu dispersie sunt importante pentru securitatea și pentru economia lor. Nu doresc să uh, contrazic importanța securității, dar sunt moduri mult mai puțin dăunătoare de a o garanta. Pe lângă utilizare, mai este și comerțul. Foarte recent am văzut un raport privind utilizarea muniților cu dispersie în Libia, se pare că unele state membre au fost implicate în furnizarea lor. Curând se va discuta protocolul 6 la conferința de revizuire a, privind anumite arme convenționale. Acest protocol nu este compatibil cu angajamentele luate de statele membre. Din potrivă, noi nu dorim ca această convenție să fie subminată, ci ca tot mai multe state membre să subscrie. related activities. The EU should press Uniunea Europeană ar trebui să facă presiuni față de statele membre și față de statele candidate și să ceară o interzicere globală a muniților cu dispersie. Dacă vrem să fim credibili pe plan global, trebuie să conducem prin puterea exemplului și să includem toate statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Lunacek. Un minut și jumătate. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Sunt într totul de acord cu colegii care au vorbit deja. Munițiile cu dispersie reprezintă una dintre cele mai crude arme. Imaginați-vă un copil care se joacă afară și ridică una dintre aceste submuniții, un rest de uh, muniție cu dispersie, care explodează și îl mutilează pe viață. O treime dintre victime sunt copii, 60% dintre victime sunt uh, rănite în timpul unor activități obișnuite. Așa s-a întâmplat și în Libia, așa cum a fost menționat înainte. Mulți dintre noi, parlamentari, societatea civilă, organizații pentru victime, uh, ne-am implicat pentru ca Convenția de la Oslo să fie semnată în 2008. Această interdicție a muniților cu dispersie este periclitată pe moment și tocmai în acest moment la Geneva, la uh, conferința privind uh, arme convenționale, anumite uh, organizații doresc semnarea unui protocol și vor uh, să voteze împotriva unei legi umanitare. Noi nu putem să permitem să se întâmple așa ceva. De aceea aș dori să mulțumesc domnului comisar și uh, domnului înalt reprezentant pentru cuvintele foarte clare pe care le-a exprimat astăzi. Și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din partea celor cinci grupuri care au căzut de acord asupra unei rezoluții foarte bune. Și aș vrea să mulțumesc și pentru buna colaborare. Și până de la aceasta, sunt convinsă că, într-o voce unită a Parlamentului European, împreună cu doamna Catherine Ashton, uh, vom avea succes la Geneva, iar statele membre care au uh, ratificat uh, convenția vor uh, proteja în continuare uh, populația și vor lupta împotriva acestei arme crude. Bolul de Vă mulțumesc. Acum în numele grupului GUE dau cuvântul doamnei Lezing, un minut și jumătate. Mulțumesc! Salut în numele grupului meu parlamentar GUE NG uh, bună colaborare între grupurile parlamentare și susținerea majoritară a acestei rezoluții care uh, prevede interdicția muniților cu dispersie. Rezoluția este un semnal important și puternic împotriva, în lupta împotriva acestor uh, arme criminale. Nu trebuie să uităm că munițiile cu dispersie și bombele au fost folosite în fosta Iugoslavie, în Irak și în Afganistan și uh, vreau să vă amintesc despre acest lucru la acest Parlament European, pentru că ele au fost folosite și de state membre ale Uniunii Europene. Nu există niciun fel de justificare pentru folosirea ulterioară și în continuare a acestor arme, nici pentru depozitarea lor, nici pentru producerea lor, în niciun scop, nici în scop de apărare, nici în scop de uh, protejare a granițelor. Textul celui de-al șaselea protocol în ceea ce privește munițiile cu dispersie uh, și uh, uh, interdicția anumitor arme condiționale, uh, convenționale este un text care nu trebuie semnat și solicit să nu îl semnăm, pentru că acest text prevede ca uh, munițiile cu dispersie care au fost uh, produse înainte de 1918 să fie permise în continuare și să poată fi folosite și pe viitor. Nu putem să acceptăm așa ceva. Convenția privind interdicția munițiilor cu dispersie, semnată în august 2010, interzice toate tipurile de muniții cu dispersie și acest lucru trebuie să rămână în continuare așa. Vă mulțumesc! Igen, végére ér. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Aici să încheie intervențiile eurodeputaților. Îi dau cuvântul din nou doamnei Vasiliu. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, uh, Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor pentru contribuțiile dumnealor și pentru faptul că ne-au dat ocazia să discutăm aceste aspecte cruciale din activitatea noastră pentru a face față acestei probleme a muniților cu dispersie. Aș vrea să subliniez faptul că Uniunea Europeană își va menține angajamentul pentru a obține o interzicere a muniților cu dispersie, atât în cadrul Convenției privind munițiile cu dispersie, cât și în cadrul Convenției privind anumite arme convenționale. Și trebuie să vă spun că ne menținem angajamentul pentru a crește numărul de semnatari și de țări care ratifică această convenție, pentru că ambițiile noastre să devină realitate. Uniunea Europeană va continua de asemenea să ofere cooperare și asistență internațională prin uh, organizarea de activități, prin uh, un streamlining al acestor activități în politicile noastre de cooperare și dezvoltare. Știm cât de complexă este sarcina noastră. Atât implementarea CCM-ului, cât și uh, rezultatele de la planul de acțiune de la Ventian au nevoie de resurse financiare și de un angajament politic. Uniunea Europeană e gata să ajute statele în eforturile pe care le vor depune. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Stimați colegi, eh, prin aceasta am epuzat și acest punct de pe ordinea de zi. Eh, ne-au parvenit eh,